Comisiei Juri. Și un ultim anunț, grupul ECR a solicitat ca domnul Ashley Fox să fie numit ca membru al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică